domenii în uh, relațiile noastre și în negocierile noastre cu Norvegia pe viitor. Mulțumesc! Am uh, primit o propunere de rezoluție pentru închiderea acestei dezbateri, care este deci închisă și votăm mâine la ora 12. Următoarea sesiune are loc mâine de la 8.30 la uh, ora 13 și uh, la ora 14 și apoi de la ora 15 și suspend acum ședința. Noapte bună!